Dragi colegi, dragi colegi, aș vrea să declar deschisă prima reuniune a comisiei noastre din anul 2020. După cum bine știți, acesta este un an decisiv pentru politica agricolă, pe de o parte în ceea ce privește perspectiva financiară, vom lua decizii în ceea ce privește CFM-ul pe 2021-2027, dar și în ceea ce privește conținuturile politicii agricole. Pentru că, după cum se arată lucrurile, tot anul acesta vom uh, stabili cele mai importante elemente pentru perioada de timp 2021-2027. Și cu aceasta, comisia noastră, cu siguranță, va fi în atenția opiniei publice de la nivel european. Atât uh, în rândul fermierilor, cât și în general la nivel agricol. Avem o ordine de zi destul de densă, atât azi cât și mâine, așadar vă propun să începem imediat și să trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există niciun fel de obiecții, atunci o vom considera adoptată. Vă atrag atenția asupra faptului că această reuniune este transmisă pe internet, iar traducerea este de asemenea disponibilă în toate limbile Uniunii Europene, cu excepția Estonei, Letonei, Maltezei și Agelic. Cu aceasta trecem la punctul 3 al ordinii de zi și anume adoptarea proceselor verbale dacă nu există obiecții nici în această privință, atunci uh, vom considera și acest proces verbal adoptat. Și cu aceasta putem să trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi. Îl uh, salut, uh, o salut la comisia noastră pe doamna ministru a agriculturii, doamna Maria Vucovici. Sper că am pronunțat uh, corect într-o oarecare măsură. Așadar, vă urăm bun venit din inimă, ne bucurăm să vă avem alături și ne bucurăm să avem posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră, să avem acest schimb de opinii. Președinția croată și-a propus multe. Motul său este o Europa puternică, într-o Europa a provocărilor și foarte concret, pe Comisia Comisia noastră este interesată de obiectivele dumneavoastră și cât de mult doriți uh, să avansați în ceea ce privește obiectivele PAC, precum și uh, subiectul uh, CFM-ului ne interesează foarte mult, dar vor fi și alte subiecte pe care cu siguranță colegii le vor aborda. Mă bucur că sunteți alături de noi așadar și acum aveți posibilitatea să ne prezentați perspectiva președinției croate într-un interval de 15 minute, după care vom trece la întrebări din partea coordonatorilor și apoi ceilalți colegi vor avea de asemenea posibilitatea să adreseze întrebări. Domnul ministru, aveți cuvântul. Poštovani predsjedniče Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, gospodin... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Agri și domnului Linz, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să vă prezint prioritățile președinției croate în domeniul agriculturii, a dezvoltării rurale și a silviculturii. Președinția se confruntă cu provocări mari la nivelul UE. E de ajuns să vedem toate temele complexe, uh, politice, care sunt uh, discutate în curs, însă, deși este o țară mică, pentru Croația este o onoare enormă să preia președinția la doar șapte ani de la intrarea sa în Uniunea Europeană. Cu motoul Europa în fața unor provocări esențiale, vom lucra cu obiectivul de a face față obiectivelor esențiale, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea economică inegală, schimbarea climatică, populismul și așa mai departe. Președinția are patru priorități. Ne dorim ca toți cetățenii Uniunii Europene să se poată dezvolta în mod egal, inclusiv și durabil. Avem nevoie, prin urmare, de un buget în care agricultura să-și mențină statutul său prioritar. Politica agricolă comună, PAC-ul, este extrem de importantă pentru agricultori, pentru populația rurală, dar în general pentru toți cetățenii UE. Și tocmai de aceea, cu ocazia președinției croate, Vom pune accentul pe o comunicare deschisă între colegiuitori, așa cum o facem astăzi în dezbaterea noastră, pentru că doar în felul acesta putem avea politici publice mai bune în slujba cetățenilor. Pacul este una dintre politicile cele mai complexe care s-a dezvoltat în mai multe cicluri de reformă, iar la momentul actual, prin reforma actuală, Vom aplica câteva principii, cum ar fi simplificarea, subsidiaritatea și durabilitatea. Timp de mulți ani, cadrul PAC s-a dezvoltat, astfel încât am ajuns astăzi într-o situație destul de complexă, cu reguli foarte multe un agricultor spunea odată, da, eu aș vrea să respect toate aceste reguli, însă sunt atât de multe încât uh, uneori nici nu îmi dau seama dacă le respect pe toate sau nu. Și tocmai de aceea trebuie să salutăm inițiativa de simplificare. Președinția a lucrat alături de președințiile anterioare, tocmai în vederea simplificării pentru viitorul PAC și pentru a aduce avantaje micilor exploatații care sunt exploatații agricole. De asemenea, vom urmări de aproape planurile naționale strategice și nu dorim sancțiuni uh, neproporționale pentru micii omisiuni uh, pe care le săvârșesc micii agricultori. De asemenea, nu ne dorim sancțiuni față de state membre unde ar putea fi probleme de respectare a regulamentului din motive care nu țin de ele. Viitorul PAC prezintă o tendință foarte clară și anume implementarea uh, cu implicare mult mai mare din partea statelor membre și o politică cât mai aproape de agricultori. Dacă ținem cont de situația din UE, considerăm că statele membre sunt cele mai în stare să spună și să definească propria lor contribuție la obiectivele comune și să ofere răspunsuri în fața unor situații complexe la nivel național. În felul acesta vom încerca să găsim împreună cele mai bune soluții pentru planurile strategice naționale. Câteva cuvinte acum în legătură cu durabilitatea, care a devenit un concept emblematic în contextul dezbaterii despre PAC. Durabilitatea a fost, a revenit în discuțiile PAC și de asemenea în uh, dezbaterile legate de pactul ecologic european. E clar că există o legătură directă între mediu și agricultură, că agricultura trebuie să își uh, aducă contribuția pentru a proteja mediul și biodiversitatea, lucru confirmat de ministrii pentru agricultură, care au uh, salutat uh, ambițiile climatice pentru viitorul CFM însă se pune întrebarea cum vom atinge aceste obiective ambițioase, cum le vom putea finanța. Propunerea pachetului de reformă implică o protecție mai mare pentru climă și mediu. Crește finanțarea activităților în favoarea climei și, pe de altă parte, scade bugetul pentru PAC. Deci, ambițiile din ce în ce mai mari nu se pot realiza dacă nu avem și mijloace financiare pe măsură. Dacă dorim să definim foarte bine nivelul ambițiilor, cred că ar trebui să valorizăm contribuțiile numeroșilor agricultori care își aduc uh, practic aportul lor tocmai pentru protecția mediului. Și asta zilnic. Trebuie să ne dăm seama că producția nu înseamnă doar uh, producția de alimente, trebuie să implice și protecția mediului, lucru care se reflectă în politicile noastre comune. Eu sunt uh, pentru o schimbare a percepției asupra agriculturii, tocmai pentru a putea proteja mai mult mediul. În Europa avem multe generații de agricultori care au lucrat uh, pe, același, uh, pe aceleași suprafețe de pământ și de fiecare dată fiecare generație a încercat să protejeze pământul pentru a-l preda mai departe generației viitoare. Și asta cu mult înainte de a avea principiul modulabilității cu mult înainte de a-l utiliza în vocabularul nostru politic, agricultorii făceau acest lucru. Avem de asemenea și regulamentul pentru dispozițiile tranzitorii pentru 2021. Săptămâna viitoare se va discuta acest lucru la Consiliul Agrifish și vom avea un acord în perioada următoare. Vom încerca, pe de altă parte, să încercăm să uh, finalizăm uh, trilogul, tocmai pentru a continua uh, plățile pentru agricultori pe anul 2021. Poziția președinției este că acest act legislativ ar trebui să nu țină cont de niciun fel de interese politice specifice și să rămână la nivelul acordurilor tehnice. Plecăm de la principiul că se aplică regulile vechi cu mijloace noi, ținând cont în același timp de faptul că n-ar trebui să se întrerupă investițiile în domeniul agriculturii și în zonele rurale. Tot pe lista de priorități vom include și dezbaterile legate de pactul ecologic și strategia de la fermă la furculiță. Multe chestiuni uh, vor trebui să primească răspunsuri, au rămas deschise, iar președinția croată se va implica foarte activ în următoarele șase luni în acest dosar. O temă care va fi discutată la Consiliul Agrifish. În ultimele decenii s-a modificat uh, mentalitatea noastră. Europenii acordă din ce în ce mai multă importanță unui mediu sănătos, curat, care să fie uh, o moștenire dată generațiilor viitoare. Și tocmai de aceea noi susținem anunțul făcut de Comisia Europeană, o abordare globală nouă, care considerăm că va asigura o perioadă de tranziție către un sistem alimentar uh, uh, just și durabil și inovator în același timp. În strategia anunțată se include și acea politică de la fermă la forculiță, care va ține cont de toate standardele existente în agricultură privind producția alimentară. Președinția croată este conștientă uh, de faptul că trebuie să se reducă utilizarea de pesticide, important pentru sănătatea oamenilor și a animalelor. De asemenea, Vom încerca să facem să se utilizeze măsuri naturale și nu chimice pentru a lupta împotriva dăunătorilor și pentru a scădea dependența de pesticide pentru a ne ajuta să uh, fim competitivi. Suntem conștienți de faptul că e important să lucrăm și pentru bunăstarea animalelor la nivel european. Croația a susținut acest lucru încă de la început și va menține și în continuare această temă printre priorități atunci când e vorba de creșterea animalelor, de transportul animalelor, de comerțul ilegal cu animale domestice. În contextul reformei va trebui să punem un accent deosebit și pe păduri, pe silvicultură. Președinția croată va lucra pe tema reînnoirii pădurilor la nivel global. Toate acestea vor fi incluse în noua strategie pentru după 2020 în domeniul silviculturii și așteptăm anul acesta să uh, apară o inițiativă pe această temă. Pactul ecologic recunoaște și nevoia de uh, reîmpăduriri, însă trebuie să ținem cont, bineînțeles, de situația care este diferită în diversele state membre. Unele state membre au o suprafață de teren foarte mare acoperită de păduri. În general, Uniunea Europeană trebuie să promoveze protecția și dezvoltarea pădurilor. În calitate de actor economic global puternic uh, care comercializează cu restul lumii, cu o gestiune foarte bună a pădurilor, trebuie să uh, cooperăm cu celelalte state și să încercăm să protejăm pădurile amenințate. Pot să vă spun că un astfel de model se aplică de peste 50 de ani în Croația, la noi acasă, și s-a dovedit că un astfel de model poate fi favorabil întregii comunități la toate nivelurile economic, social, ecologic și că aceasta ar putea aduce o atenuare a consecințelor uh, schimbării climatice. Pe de altă parte, ne va ajuta să pregătim și perioada de tranziție. Dacă vorbim de agricultură, deseori ne centrăm pe problemele care ne atrag cel mai mult atenția, însă există și multe exemple pozitive care oferă un potențial de dezvoltare în acest sector. Noile tehnologii ne vor ajuta să exploatăm resursele actuale și să ofere soluții de durabilitate pentru consumul uman. Noile tehnologii ne pot ajuta în viața noastră de zi cu zi și sunt convinsă că vor face ca agricultura să fie și mai atractivă pentru tineri, îi vor ajuta să rămână în zonele rurale. Acest lucru este esențial dacă ținem cont de abandonul uh, constatat în zonele rurale și de reînnoirea uh, cu tinere generații. Președinția croată va continua inițiativele uh, care au fost deja lansate privind soluțiile tehnologice. Și aș vrea să dau un exemplu. Bioeconomia, de exemplu, vine cu soluții interesante în sectorul agriculturii și a silviculturii bioeconomia ne-ar putea permite să creăm noi locuri de muncă și mai multă valoare adăugată utilizând produse inovatoare. Aș vrea să insist aici și pe rolul deosebit de important al micilor exploatații agricole. Acestea reprezintă esența economiei noastre în foarte multe state membre. Micile exploatații familiale sunt uh, extrem de importante și ar trebui să lucrăm împreună tocmai pentru a le asigura un cadru legal care să permită dezvoltarea lor care să le îmbunătățească poziția pe piață, să le facă mai vizibile și până la urmă să uh, revitalizeze zonele rurale și satele europene. Președinția croată și Parlamentul European au șase luni în față în care se vor confrunta cu provocări importante, vor trebui să asigure o politică agricolă comună bună pentru toată lumea și sper să cooperăm uh, bine. Vă mulțumesc încă o dată și încă de la început uh, pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Frau. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezentarea programului croat. Președinția va mai avea câte ceva de făcut în următoarele luni. Au uh, apărut o serie de întrebări. Vom începe așadar cu întrebările coordonatorilor. Domnul Hoffman, două minute. Bun venit, uh, doamnă ministru, vă mulțumesc că ați venit și că participați la acest schimb de opinii care cu siguranță se anunță interesant. Nu pot să spun prea multe la față de ceea ce ați spus, pentru că cu majoritatea lucrurilor enunțate sunt de acord. Uh, într-adevăr, este foarte important să ne concentrăm mai puternic pe faptul că plățile ar trebui să ajungă cu adevărat la aceea care uh, configurează viitorul în uh, zonele uh, rurale. Este vorba despre întreprinderile familiale, despre acele zone care, uh, în care există fermieri care vor să își înceapă activități uh, pe cont propriu. De aceea vă rog ca la Consiliu să insistați să se înțeleagă acest lucru, pentru că adesea în trecut uh, de multe ori s-au spus multe cuvinte, dar atunci când venea vorba să se ia decizii sau să se primească banii la modul concret, lucrurile nu mai stăteau chiar așa. Bineînțeles că și durabilitatea joacă un rol foarte important. Cred că majoritatea uh, exploatațiilor uh, gândesc în prezent uh, destul de durabil. Fermierii nu vor să-și distrugă propriile terenuri și nu vor să sumineze în niciun caz uh, durabilitatea ei. Prin definiție, gândesc pe termen lung și doresc ca solurile, terenurile pe care le au să le transmită mai departe generațiilor viitoare, mai ales uh, aceste exploatații de familie. Agricultura este criticată la modul general, însă trebuie să apreciem și să recunoaștem ceea ce se întâmplă în prezent și să vedem de fapt că multe situații sunt de fapt uh, gestionate la modul durabil. În ceea ce privește reglementarea uh, pentru perioada de tranziție, într-adevăr, trebuie să obținem pași uh, și progrese mai rapide. În ceea ce privește strategia, Într-adevăr, uh, aceasta ne va preocupa în următoarele luni și dumneavoastră la Consiliu veți lucra mult pe această direcție. Uh, ați spus că mm, peștii și pescuitul rămâne un element central și, într-adevăr, așa se va întâmpla. Eu observ că la Parlament se încearcă însă ca această, acest subiect al politicii agricole se încearcă să mm, fie transferat către politica de sănătate și către alte mm, domenii asemănătoare. Însă, cred că fermierii nu pot accepta așa ceva. Așadar, cred că va trebui uh, la Consiliul Agrifish să uh, vă asigurați că nu se întâmplă acest lucru. Nu doresc să mai spun altceva cu privire la agricultura durabilă și la uh, restul procedurilor, pentru că ați spus deja totul. Mult succes! Mulțumesc, domnule Dorfman, domnul Pecas. Innanzitutto un benvenuto a Maria Vukovic, al ministru. Mulțumesc. În primul rând vreau să îi urez bun venit, doamne ministru, din partea președinției croată. Știm că va fi un moment foarte important în următoarele șase luni. Va trebui să apărăm poziția Parlamentului, să definim poziția Parlamentului și Consiliul pentru toate actele normative care reprezintă reforma PAC. Deci e ceva o importanță deosebită pentru președinție, pentru că vom putea ajunge la dialogurile tripartite și să ajungem la o concluzie, ceva util pentru pactul ecologic și sprijinim anunțul făcut de președinta Comisiei, doamna von der Leyen. Știm că PAC va juca un rol foarte important în uh, pactul ecologic european, dar pentru a putea face asta, trebuie ca politica agricolă comună să fie extrem de puternică pentru a nu putea fi renaționalizată. Politica agricolă comună are elemente pozitive, uneori mai puțin pozitive, prin care a contribuit la sistemul agricol european. Nu vrem să divizăm această politică în 27 sau 28 de noi tipuri de politici. Iată de ce e esențial să veghem că avem o viziune unică cu privire la politică. Cred că una dintre principalele inovații în aceste scheme ecologice, noile propuneri care vor fi incluse în reformă, care trebuie să fie elaborate la Bruxelles, credem că e nevoie de flexibilitate pentru statele membre în modul în care le aplică. Va fi extrem de interesant să avem un schimb de păreri cu președinția croată și știm desigur cât de important va fi rolul Parlamentului European, dar avem nevoie de timp suficient fără a-i pune în pericol pe agricultori. Trebuie să le spunem, să-i asigurăm că PAC va funcționa, că va continua să existe, că va fi o măsură de tranziție. Sunt de acord cu colegul Dorfman în ce privește codecizia, știm că va fi Consiliul și Parlamentul uh, cei care vor decide dacă va fi necesar sau nu să se facă unele modificări mult succes președinției croate în acest sens. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă amintesc că ar fi bine să respectăm timpul uh, de vorbire alocat, astfel dăm peste cap întregul program. Și din punct de vedere organizatoric doresc să vă mai transmit. Um, o traducătoare s-a îmbolnăvit, așadar, uh, o interpretă s-a îmbolnăvit, așadar suedeza poate fi vorbită, dar uh, nu se va traduce. Asta pentru dumneavoastră ca informație, pentru că nu știam acest lucru la început. Doamna Müller, doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de noi și că, în calitate de reprezentant al Consiliului, uh, sunteți uh, aici și vorbiți cu noi. Vă felicit, Croația s-a prezentat excelent la deschiderea uh, săptămânii verzi la Berlin și ați câștigat întreaga simpatie a Germaniei acolo. La ultimul mandat Agri am avut ocazia să vizităm Croația și știm uh, în mare măsură care este structura țării dumneavoastră. Pentru mine sunt importante în acest moment două lucruri. În primul rând, considerați că obiectivele pactului ecologic pot fi uh, implementate sau ar trebui să fie implementate în actuala PAC, pentru că uh, am următoarea îngrijorare. Atunci când vom uh, structura PAC și dacă va fi să așteptăm să se facă cunoscute aceste obiective, atunci mă tem că vom ajunge la niște tergiversări care nu vor fi absolut deloc utile. Și vreau să știu dacă Consiliul se gândește și uh, la o estimare a costurilor, respectiv uh, a consecințelor uh, financiare asupra fermierilor. Pentru că Societatea așteaptă de la noi ca uh, animalele să fie protejate, de asemenea durabilitate, să protejăm uh, natura, biodiversitatea și așa mai departe. Dar costurile sunt enorme și acestea vor împovăra agricultorii. Și uh, pentru că știu cum funcționează în acest moment sistemul, iar comerțul în detalii cu alimente nu dorește să ofere mai mult produselor, deci agricultorilor, e bine, atunci consider că trebuie să existe undeva o compensație sau uh, familiile de agricultori uh, se vor opri în a-și mai exercita activitatea, pentru că ei trebuie să trăiască din ceva. Și dacă este să ne uităm la CFM și observăm că nu sunt mai mulți bani la dispoziție, atunci trebuie să vă spun că îmi fac griji uh, cu privire la exploatațiile familiale. Așadar, pentru mine este important ca uh, în cadrul PAC să ajungem la cât mai multă credibilitate și să avem niște reguli de tranziție, astfel încât uh, agricultorii și fermierii să beneficieze cu adevărat de această durabilitate pe care o așteptăm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Heusling! Doamnă ministru, și noi dorim să vă urăm uh, bun venit! Trăiți aici o perioadă importantă și interesantă pentru că trebuie să pregătim ceea ce la sfârșitul anului va fi adoptat. Însă, ne confruntăm cu o situație în care se discută despre PAC, încă de pe vremea fostului comisar, și trebuie să spun că poziția nu este foarte ambițioasă și discutăm despre 70% din bani care să fie plătiți per hectar, nu pentru randament sau performanță, ci per hectar. Acest lucru nu prea se mai potrivește cu vremurile pe care le trăim. Discutăm despre pactul ecologic, despre strategii, despre uh, toate aceste lucruri care merg în acest moment în paralel. Și nu știu uh, ce pot să spun despre uh, obiectivele ambițioase ale Comisiei din acest moment și dacă uh, politica agricolă va ține pasul. Pentru că lucrurile nu mai pot continua ca în acest moment. Cheltuim foarte mulți bani, ați spus că exploatațiile de familie, că acestea se doresc a fi uh, susținute, dar ei uh, sunt cei care, de fapt, uh, profită cel mai puțin de această politică agricolă comună. Sunt uh, cele care. Uh, suferă ca urmare a constrângerilor uh, sociale și sunt pe cale de dispariție, de fapt. Există și fenomenul de acaparare a terenurilor, tot mai multe concernuri își uh, însușesc terenuri și acest lucru nu este benefic pentru PAC și trebuie să facem ceva. Noi, în calitate de verzi, uh, spunem că se poate de clar că trebuie să dăm acești bani, dar trebuie să îi dăm pentru a primi ceva în schimb. Deci bani publici pentru uh, randament și prestații publice. Uh, la Strasburg, la plenară, am avut o um, dezbatere interesantă pe această temă. Biodiversitatea, de asemenea, este un subiect foarte interesant. Pe lângă schimbările climatice, acesta este subiectul esențial cu care ne vom confrunta și pe care va trebui să-l soluționăm în viitorii ani, iar agricultura trebuie să vină cu contribuția sa în această privință. V-ați referit la reducerea pesticidelor. Eu cred că în această privință trebuie să fim foarte ambițioși. M-aș fi bucurat să spuneți ceva și despre culturile ecologice, pentru că aceasta este o șansă foarte importantă mai ales pentru exploatațiile mai mici, chiar și în țara dumneavoastră. Ar putea să înregistreze progrese importante pe această direcție. Și un ultim punct, pentru că nici măcar nu am vorbit de bani, dar ar trebui să facem acest lucru. Nu cred că putem să acceptăm ca cel de-al doilea pilon, în ceea ce privește reforma PAC, să piardă cei mai mulți bani, deci să fie călcat în picioare, pur și simplu. Mulțumesc, domnul David. Vajena, pani ministrine, eh, vi ste zicala... Mulțumesc, stimată doamnă ministru. V-ați referit la faptul că pentru țara dumneavoastră este foarte important ca agricultura să nu fie văzută ca un dăunător. Din păcate, însă, acest lucru se întâmplă în acest moment. Agricultura dăunează. Se aude adesea acest lucru, transpare și din mass media. Și asta nu numai în țara mea, ci, cum am auzit și de la colegii din alte țări, se spune mereu că agricultura dăunează mediului înconjurător. Ce faceți uh, în acest sens? Ce putem face astfel încât să se discute altfel, altfel despre agricultură, mai echilibrat, astfel încât oamenii să înțeleagă că agricultura are o sarcină foarte importantă și că și producția de alimente este importantă și agricultura nu trebuie privită numai din perspectiva mediului înconjurător. Există state care au o altă structură agricolă, alt tip de exploatații, care nu uh, integrează numai mici uh, exploatații familiale. În Cehia lucrurile stau diferit. Noi uh, avem uh, exploatații în medie de 134 de hectare. Considerați că o astfel de structură nu este bună, că ar trebui modificată, așadar că aceste exploatații sunt prea mari. Astfel de exploatații participă în mod decisiv la producția generală. Și încă o întrebare. Ce părere aveți despre importul de produse agricole din țările terțe, deci din țări non-UE, cum ar fi din Statele Unite, China sau din uh, statele Mercosur sau, de exemplu, din Vietnam? pentru că nu putem să ne asigurăm că toate controle, controlele sunt respectate și că toate normele și standardele sunt respectate așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană, cum ar trebui cel puțin să fie. Ceea ce înseamnă că noi așteptăm proiecte concrete care să ne arate cum putem să depășim și să gestionăm problemele cu care ne confruntăm în prezent. Mulțumesc, domnul Kotniuk. Panie minister, ja także chciałbym pani bardzo serdecznie podziękować za Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc că ați venit aici la reuniunea Comisiei pentru Agricultură. Mulțumesc că ați prezentat uh, aceste priorități ale președinției croate și în special pentru că ați uh, spus că e important să sprijinim micile exploatații. Și pentru Polonia, țara mea, e important, avem în structură o mare parte tocmai de mici exploatații agricole. Această prioritate a președinției croate e extrem de binevenită pentru noi. Vreau să vorbesc și despre măsurile de tranziție la care v-ați referit. O să vă pun trei întrebări în ce privește elaborarea acestor uh, mijloace de tranziție. Comisia a propus ca măsurile de tranziție să fie valabile doar pentru anul 2021. Nu credeți că, având în vedere complexitatea politicii agricole comune, n-ar trebui mai degrabă să ne gândim la măsuri pentru 2 ani, 2021 și 2022? Nu credeți că e necesar acest lucru? În al doilea rând, sunteți în favoarea menținerii flexibilității transferului de fonduri între pilonul 1 și pilonul 2. După cum știm, în prezent există această posibilitate în cuantum de 25%. Credeți că în măsurile de tranziție această dispoziție ar trebui menținută? Și, în fine, după părerea dumneavoastră, aceste dispoziții temporare de tranziție nu ar trebui oare completate cu măsuri pe plan național. Deocamdată nu se prevede, dar după părerea noastră, acest sprijin pe plan național ar trebui să fie deja prevăzut pentru anii 2021 și eventual 2022. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! În final, domnul Flanagan. Um, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezentare. Sunt deputat din Irlanda, sunt implicat profund în revizuirea PAC, sunt foarte implicat în prezent și în diverse călătorii în Irlanda pentru voturi, pentru diversi candidați la alegeri. Dar mai fac și un alt lucru. Descoper că mulți agricultori sunt uh, foarte deranjați de ideea că vor trebui să facă schimbări masive, să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, fără să primească bani suplimentari pentru a face așa ceva. Asta enervează și e un lucru sigur Trebuie să facem ceva acum de urgență pentru a atenua schimbările climatice, pentru că dacă îi ascultăm pe oamenii de știință, aceiași care ne spun că există forța gravitațională, există și credem asta. Aceiași oameni de știință îmi spun mie că copilul meu, care acum are 5 ani, dacă nu acționăm rapid, fetița mea probabil o să moară de foame până ajunge la 48 de ani, care e vârsta mea de acum nu o să avem unde să locuim, ne vom confrunta cu o situație cu sute de milioane de oameni fără locuință și o să caute unde să trăiască. Va fi un viitor oribil dacă nu facem ceva acum. Îi ascult și pe agricultori și pe cei preocupați dacă vor fi plătiți pentru a face asta mă uit și la faptul că e ceva necesar. Deci dacă vrem să se întâmple, trebuie să le plătim bani acest oameni ca să facă acest lucru. Au șansa cea mai bună, cea mai bună posibilitate de a face ceva aici, dacă se face în mod corect. Credeți că vor exista banii necesari sau credeți că e mai bine ca Europa să continue să meargă pe drumul de tăi prăjitura în tot felul de felii? mai mult pentru bombe, arme și gloanțe care ci că n ar apărea în loc să ne hrănim și să facem ceva în legătură cu schimbările climatice, care din perspectiva unei țări neutre ca Irlanda ar fi mai rezonabil. Ce vom face? Ja, vielen herzlichen Dank. Wir Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acum runda de întrebări din partea coordonatorilor. Trecem la prima rundă de răspunsuri. Doamnă ministru, Vă voi ruga să răspundeți în aproximativ 5 minute la întrebările care v-au fost adresate. Life. poštovani predsjedniče cijenjeni zastupnici koordinatori politicii grupa zastupljenih u Europskom parlamentu. Mulțumesc pentru întrebările adresate din partea coordonatorilor. Koji ste iskazali hrvatskom predsjedanju. Sorry, sorry. Um, wir haben ein Problem. Îmi cer scuze, întrerupere președintele. Avem o problemă cu traducerea din germană. Pe canalul de germană este limba franceză în acest moment. Yeah. Okay. You can continue. Vă rog, doamna ministru, puteți continua. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai întâi vreau să le mulțumesc tuturor deputaților pentru sprijinul exprimat pentru președinția croată și pentru întrebările adresate. Sunt de acord cu multe dintre îndoielile exprimate în ce privește reforma prevăzută pentru PAC, aș vrea să vă spun aici foarte deschis că Croația va pregăti terenul pentru poziția de negociere pentru PAC și va continua munca președinților anterioare. Dar știm foarte bine că reforma PAC depinde în mare măsură de reforma cadrului financiar multianual. și vom face eforturi ca acest acord să fie realizat. Mă aștept de asemenea ca <clears throat> dispozițiile de tranziție să fie adoptate încă în 27 ianuarie, cu ocazia Consiliului Ministrilor Agriculturii și Pescuitului și vom continua să ne ocupăm de regulamentul de tranziție care va putea deja să fie adoptat pentru anul 2020. Croația va face tot ce poate pentru ca acest lucru să se realizeze, în special pentru că vrem să nu există nicio întrerupere a plăților către agricultori în 2021. O să mă refer și la lungimea perioadei de tranziție. Deocamdată se prevede ca munca să fie efectuată în 2021. Sunt convinsă că se va identifica rapid un mecanism dacă e necesar să se prelungească acea perioadă. Cu toate acestea, consider că ar fi mai bine să dorim ca pachetul de reformă să fie adoptat uh, cât de curând posibil și să îmbunătățim finanțarea și regulile. Sprijinim de asemenea un nivel de ambiție mai mare în ce privește aspectele ecologice și de mediu. Uneori eh, va trebui să facem acest lucru, trebuie să ne ocupăm de agricultură și pescuit, trebuie să asigurăm supraviețuirea exploatațiilor agricole, eh, înlocuirea generațiilor și așa mai departe. Vrem cu adevărat să facem tot ce e posibil pentru ca Europa să poată să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Nu putem lăsa deoparte un buget pentru sectorul agricol, pentru că vorbim despre pactul ecologic de la comunicarea făcută de Comisia Europeană în 11 decembrie și pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, aș vrea să nu vorbesc aici decât de aspecte care se referă la agricultură din această bună inițiativă. Mai întâi, uh, strategia de la fermă până în farfurie. Președinția croată va face tot ce este în putință pentru ca negocierile de la Consiliu să poată defini relația cât mai precisă între PAC și viitoarea strategie de la fermă până în farfurie. În același timp, considerăm că trebuie să precizeze discheții, să enumereze activitățile care vor stabili pașii care trebuie întreprinși pentru a avea o sănătate adecvată a plantelor, o mai bună bunăstare a animalelor, dar în egală măsură să răspundem și la problemele irosirii alimentelor. Deocamdată nu avem sau nu am atins cu toții rezultatele dorite. Vor fi și planuri naționale pentru agricultură. Trebuie să includem proiectele legate de mediu și protecția climei. Deocamdată studiem cu toții propunerile din noua politică agricolă comună. Noua PAC trebuie să fie o politică foarte importantă care să fie finanțată în mod adecvat. În același timp, trebuie să fie și flexibilă în cadrele definite în comun. Câteva cuvinte în legătură cu tinerii agricultori și schimbarea generațiilor, ceva esențial Exista finanțare până în prezent și sprijinim ideea de a avea un pachet financiar specific pentru tinerii agricultori. Dar nu sprijinim schimbarea bugetului de la pilonul 2, pentru că acesta era foarte important pentru sector până în prezent. Vă mulțumesc pentru această primă rundă de răspunsuri la întrebările adresate. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. Vă rog să vă rezumați la un minut. Colegul Andrieu, vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră, pentru intervenția, pentru ambițiile pentru acest semestru care ne așteaptă. Vă mulțumesc că ați insistat pe chestiunea regulamentului de tranziție dacă avem mare ambiție, avem practica președinților în această adunare. Sunt constrângeri care trebuie respectate și cred că tranziția aceasta va fi un element major în ce ne privește. E nevoie de o configurație la care v-ați referit cu trei parametri, PAC, politica de coeziune, CFM și acordul ecologic și totul trebuie să se lege, să nu revenim la problema ce a fost înainte oul sau găina. Trebuie să le dăm uh, agricultorilor mijloace suplimentare dacă le cerem să facă sarcini suplimentare. Deci, ați vorbit de tranziție, dar ceva care se poate modifica dacă e necesar, o abordare care mi se pare interesantă, dar sunteți de acord că tranziția are nevoie de mijloace noi, fără a îngheța conținutul în faza de tranziție. Eh, Mulțumesc, doamna Afram. Mulțumim, doamna ministru, pentru această prezentare <clears throat> și vă urez succes în mandatul pe care îl aveți. Avem o situație destul de complicată în agricultură, o să avem bani mai puțini, condiții mai dure. Fermierii noștri au misiunea de a hrăni un număr tot mai mare de oameni cu o mâncare tot mai sănătoasă. Uh, dar mai avem și o problemă care ne afectează pe toți la nivel european și anume este reticența tinerilor de a intra în agricultură uh, și de a asigura această tranziție spre noua generație de fermieri europeni. Și aș vrea să vă întreb dacă ne puteți da un exemplu ce anume face Croația în această direcție, dacă există programe pentru încurajarea tinerilor de a intra în agricultură și dacă aveți o viziune pentru Europa, ceea ce ar trebui, ce ar trebui să se întâmple în anii care vin. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollegin. Vă mulțumesc, doamna Sander. Prezident, merci, madame. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit să faceți un schimb de păreri cu dumneavoastră, să ne expuneți prioritățile pe care le aprobăm. După luni de discuții la Consiliu în legătură cu negocierile bugetare, cred că dumneavoastră vă revine acum sarcina de a face cele mai multe progrese posibile în ce privește viitorul cadru bugetar. Președinția finlandeză a optat să mărească bugetul pentru PAC față de propunerea Comisiei, dar această creștere nu compensează reducerea propusă de către Comisia Europeană și nu se aplica decât celui de-al doilea pilon în detrimentul primului. Întrebarea mea e simplă. În timp ce acordul ecologic va impune noi constrângeri pentru agricultori, vrem noi ambiții pentru agricultură în Europa? Ce ambiții aveți dumneavoastră mai precis în legătură cu politica agricolă comună? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bogovici. Stimată doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și eu doresc să adresez două întrebări în primul rând, care este părerea dumneavoastră privire la, cu privire la capping, la plafonare? Ați vorbit despre sprijinul acordat exploatațiilor de familie și cred că un instrument important în acest cadru este faptul că la exploatațiile mari de, mari de 1000 de hectare, de exemplu, uh, se întâmplă ceva. Acolo trebuie făcut ceva, pentru că altfel va fi tot mai greu să explicăm pentru ce sunt cheltuiți banii din agricultură dacă acești bani ajung la oligarhi Mă interesează părerea dumneavoastră cu privire la acest lucru. Și apoi, cum compensăm lipsa de uh, bani pentru dezvoltarea rurală? Pentru că este un program important pentru popularea zonelor rurale. Țara dumneavoastră, țara mea, consideră această problemă importantă. Ne confruntăm cu ea. Zonele rurale sunt tot mai uh, puțin populate. Există programe și posibilități de a iniția proiecte în acest domeniu. Putem să ne așteptăm ca uh, la FEDER să se găsească bani pentru a se lua măsuri în zonele rurale, pentru a crea locuri de muncă pentru personal calificat și pentru ca și cei vârstnici să trăiască bine acolo? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Am uh, ascultat uh, colegii care au uh, intervenit și trebuie să vă spun că cadrul financiar uh, joacă un rol foarte important, pentru că politica agricolă este important să beneficieze de suficienți bani. Asta înseamnă că nu trebuie să transmitem un mesaj greșit sectorului agricol, spunându-i că vom solicita mai multe lucruri, că le vom solicita mai multe compromisuri de mediu, dar că nu le vom da mai mulți bani. Aceasta este calea greșită. Așadar, primul mesaj, cadrul financiar și uh, pariul care se pune pe uh, politica agricolă. Este dificil să se negocieze reforma PAC în paralel cu pactul ecologic. Uh, pentru că reforma noastră se conformează și există o serie de politici importante, dar cred că regulamentul de tranziție Cred că această perioadă de un an este insuficientă schimbările necesare în politica agricolă nu pot fi făcute într-un timp atât de scurt. Eu cred că uh, ar trebui să mizăm pe 2 ani, cel puțin în ceea ce privește acest regulament de tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Katainen. Doamna Katainen este raporta, raportoare pentru perioada de tranziție. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri, todella hienoa saada teidät tänne. Meidän valiokuntamme onnea puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să urez mult succes președinției croate. Consider că e foarte important ca președinția croată să aibă un rol puternic în ce privește reforma PAC, atât în ce privește perioada de tranziție, cât și perioada de programare. E important ca deciziile să se rapid, pentru că fermierii au nevoie de continuitate. De exemplu, regulamentul de tranziție va intra în vigoare în 49 de săptămâni și e clar că agricultorii au nevoie de reguli care să bazeze pe cele actuale. De asemenea, e important ca agricultura să fie viabilă pretutine în Europa și aș vrea să vă întreb cum veți vegea ca statele membre să fie tratate egal. După cum probabil că știți, lucrurile nu stau la fel în Finlanda și în sudul uh, Europei. Acum, uh, colegul Amano. Tobrigan, obrigado, Sr. domnule ministre, eu... Mulțumesc, uh, <clears throat> domnule președinte, doamnă ministru. M-am bucurat foarte mult să vă aud. Văd că președinția croată are mari ambiții și văd că se fac uh, mari eforturi pentru a-i apăra pe fermieri și vă felicit pentru asta. Sper că în următoarele șase luni să nu vă pierdeți din elan. Sprijin multe lucruri pe care le-ați afirmat. Nu vrem ca agricultorii să înțeleagă greșit mesajele pe care le transmitem către ei. Cu toții apărăm agricultura și agricultorii europeni. Dar dacă în acest Parlament sau la Consiliu sau la Comisie nu putem aloca fondurile necesare, atunci mesajul nu va fi bine înțeles, pentru că trebuie să dăm și banii necesari. Doamnă ministru, vom putea să-i asigurăm pe fermier că vom continua să-i plătim înainte ca programul de reformă să intervină? Mulțumesc, domnul Upe. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Vă doresc toate cele bune pentru președinție. Ceea ce mă interesează este perspectiva dumneavoastră cu privire la convergența externă. Știți că există diferențe în ceea ce privește plățile directe în statele membre, uh, câteodată de două cifre. Avem piața internă în Uniunea Europeană, o concurență între state și de aceea voiam să vă întreb ce faceți în această privință, ce vă gândiți să faceți. În statele baltice, fondurile sunt uh, destul de scăzute, 70% din uh, media Uniunii Europene. Agricultura scade tot mai mult la nivel european, chiar dacă condițiile sunt uh, bune pentru această activitate, dar există o serie de probleme. Mulțumesc, uh, doamna Pia Bacas. Colegii Pia Bacas. Doamna Pia Bacas, vă rog. Madame la ministre. Doamne ministru, sunt agricultor în Guadeloupe, un uh, departament de peste francez. Producem fructe și legume și trestie de zahăr. Vă mulțumesc că ați venit. Am câteva întrebări să vă adresez. Credeți că veți uh, simplifica administrația pentru micile exploatații, că agricultura familială trebuie aparată împotriva modelului ultraliberal care ne impune o agricultură industrială fără sol? Pentru mine e important ca agricultura să rămână un domeniu care să hrănească populația și să dea un salariu corect agricultorilor și nu doar să fie o activitate pur economică. Ce viziune aveți în legătură cu viitorul agriculturii în președinția croată și noua PAC a viitorului? Mulțumesc! Dank, colegin Hazekamp. Mulțumesc, doamna Hazekamp. Ja, dank u wel. Uh, welkom, minister. Uh, Mulțumesc, uh, doamna ministru, vă urăm bun venit aici la Comisia de Agricultură. Acum uh, doi ani mă găseam într-un port mic din Croația și am văzut acolo ceva ce nu voi uita niciodată. Era un uh, taur tânăr care era legat de picioare și era uh, ridicat uh, pe, cu ajutorul unui macarale pentru a fi transportat, pentru a fi încărcat pe o, um, pe o embarcațiune. Um, nu voi uita niciodată acest lucru. Am auzit însă că între timp ați eliminat uh, astfel de practici și că nu mai exportați uh, animale vii. Animalele au o conștiință, resimt durerile, dacă sunt uh, închise undeva, sunt stresate, dacă sunt grupate sau de, despărțite de um, părinților, de asemenea au de suferit. Sper că sunteți de acord cu mine că animalele joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană și în politica acesteia. Așadar, o întrebare cât se poate de simplă. Pentru că nu am regăsit acest lucru în prioritățile dumneavoastră. Ce veți face în următoarele șase luni pentru animale? Buongiorno, buongiorno ministru. Doamna Bisoto, mulțumesc, doamna ministru, mult succes în aceste șase luni care vor fi decisive pentru agricultura europeană. Trebuie să înțelegem că dacă vrem să apărăm mediul înconjurător, trebuie să investim în agricultură, să investim și nu să tăiem fondurile. Apărarea agriculturii înseamnă a 500 de milioane de europeni care trebuie să continue să mănânce mâncare de calitate din țările noastre. M-am întâlnit în această săptămână, sâmbătă și duminică, chiar cu mulți agricultori din uh, regiunea Veneția și din alte zone din Italia și revin anumite subiecte în discuție. Mai întâi, dăunătorii care vin din Asia, care au distrus multe culturi, apoi fructele. A, mare distribuitor stabilesc prețurile și se pierd multe locuri de muncă. Apoi e problema birocrației și a carnivorelor mari. Am vizitat <clears throat> locuri în care lupii au decimat șeptelul. Mulțumesc. Iurghil. Mulțumesc, domnul Irghil. Panie Przewodniczący, Pani Minister, stwierdziła Pani, że państwa członkowskie najlepiej... Mulțumesc, doamna ministru. Ați spus că statele membre sunt uh, uh, cele mai în măsură să apere obiectivele care trebuie implementate în politica rurală. În același timp avem articolul 38 din Tratatul de la Lisabona, în care aceste obiective sunt precizate. Alte articole din același tratat vorbesc despre nediscriminare și condiții egale de concurență. Întrebarea următoare. A citit tratatul de la Lisabona și în contextul acelor articole care se leagă de regulile în materie de concurență, pentru că în pachetul de soluții care s-a prezentat uh, și legătura cu Brexitul, mie mi se pare că acele state membre care au um, peste 80% din veniturile medii ale UE, vorbim doar 3%. Asta nu corespunde cu tratatul de la Lisabona și aș vrea să aud părerea dumneavoastră. În primul lugar, desearle la señora ministru tot lo mejor. Mulțumesc. În primul rând vreau să doresc, uh, doamne ministru, mult succes, uh, în special pe chestiunile agricole. Vreau să mă refer la câteva chestiuni incluse în programul președinției. În ceea ce privește noile tehnici de reproducere, președinția și-a luat un angajament pentru noile uh, proiecte legislative și vreau să vă întreb cum aveți de gând să gestionați acest dosar atât de important. A doua întrebare se referă la uh, orașele inteligente în zonele rurale. Uh, știu că președinția este foarte interesată de această inițiativă și prima întâlnire a intergrupului a avut loc chiar săptămâna trecută, așa că vreau să vă întreb care este părerea președinției, cum puteți promova această inițiativă. Mulțumesc, domnul Buda. Doamna ministru, aștept să fiți atentă Vreau să vă întreb um, o chestiune legată de ceea ce înseamnă acordul verde, deoarece săptămâna trecută am avut în Berlin peste 10.000 de fermieri care au fost în stradă și care și-au manifestat preocuparea față de această problemă. În România, de asemenea, avem uh, fermierii care sunt preocupați de ceea ce înseamnă implementarea acordului verde, deoarece ei nu știu care sunt condițiile care trebuie să fie respectate și, în același timp, nu știu dacă acești bani vor fi într-adevăr apropiabili pentru ei. Uh, plecând de la faptul că avem această diferență de subvenție foarte mare între statele din uh, estul Europei și cele din vestul Europei, eu venind din România, care este mesajul dumneavoastră pentru acești uh, fermieri? Pentru că ei își pun problema însăși a existenței mai departe pe piață, plecând și de la aceste acorduri comerciale care au fost încheiate cu unele state, cum ar fi, de exemplu, Mercosur, acorduri care permit, în opinia mea, să intre produse ce nu respectă standardele de calitate pe care noi le avem în Uniunea Europeană. Mulțumesc!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 mai ales ca o consecință a Pactului Verde și a tuturor acestor măsuri de mediu care se doresc a se lua. Bineînțeles că doresc să aibă apă de calitate și să se gospodărească durabil, dar trebuie să câștige și bani și în felul acesta să supraviețuiască. În Cehia avem o structură proastă a exploatațiilor, avem foarte multe uh, exploatații mari, dar dorim și noi să sprijinim exploatațiile familiale și mă bucur că ați uh, menționat acest lucru. Cred că este și în interesul nostru ca micile exploatații să uh, supraviețuiască în continuare. Dar, din păcate, dacă există probleme uh, agricole, cele mici sunt primele care uh, cad. Cei mari supraviețuiesc mai degrabă. Uh, Însă, ce putem să facem? Pentru că noi dorim ca cei mici să supraviețuiască și aș vrea să știu care sunt măsurile pe care le anvizajați, astfel încât tocmai micile întreprinderi să fie ajutate. Mulțumesc, domnule Breton. Vă rog. Merci. Mulțumesc. Doamna ministru, bună ziua! În legătură cu cele trei obiective pe care le-ați diferențiat, primele două, din punctul meu de vedere, nu prezintă probleme, simplificarea, care este necesară, și subsidiaritatea, care va permite statele, statelor membre să aibă o marjă de manevră prin planurile strategice. Însă, al treilea obiectiv, acesta prezintă niște semne de întrebare. O prima întrebare. Care este legătura între acest obiectiv de durabilitate și pactul verde? Pentru că cele două programe nu au deloc aceleași uh, interese. Pregătirea uh, pentru durabilitate este deja avansată, pactul verde este abia la început. Uh, în al doilea rând, Uniunea își înțelege responsabilitatea de a-i ajuta pe agricultori, de exemplu agricultorii din Franța, cărora li s-a reproșat uh, problema, problemele cu ecologia. Trebuie să explicăm că, de fapt, Uniunea Europeană a încurajat utilizarea masivă de pesticide și că acum vom ieși treptat din această fază. O a treia întrebare, care este legătura cu acordurile de liber schimb, care din păcate vor permite anumitor produse agricole care nu respectă regulile noastre să intre în Franța? Mulțumesc! Colegul, colega Vina. Bună ziua, doamnă ministru, bun venit la Parlamentul European. Am o întrebare, de fapt două întrebări. Prima, de curând ni s-a prezentat de către oamenii de știință un studiu cu privire la plățile directe ale PAC și care au fost consecințele lor în zona rurală asupra uh, oamenilor care lucrează și trăiesc acolo. Este vorba despre o distorsionare importantă a concurenței, astfel încât, uh, da, într-adevăr, cei mici sunt ajutați, dar uh, distorsionarea concurenței duce la daune importante. Dumneavoastră doriți să susțineți micile exploatații, de aceea, uh, bineînțeles că în Croația știți foarte bine că există cea mai mare uh, excepție care există uh, posibilă. Înțeleg că la pilonul al doilea există o cerere mult mai mică. Dumneavoastră ați putea să fiți un model acum și să arătați cum ar trebui să se protejeze spațiul agricol, respectiv zonele rurale. Și aș vrea să știu dacă există programe care să sprijine pilonul al doilea în Croația, și a doua parte a întrebării, dacă vom constata că uh, viitorul trebuie să fie regional și durabil, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la Mercosur și la dreptul concurențial, pentru că spunem cu toții că vrem să avem mai mulți bani, dar știm foarte bine că totul începe cu faptul că alimentele noastre trebuie plătite la modul echitabil și corect și atunci nici nu am mai avea nevoie de subvenții pentru suprafețele agricole. Mulțumesc, doamna Moltam. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru aprecierea dumneavoastră cu privire la uh, fermierii și agricultorii din Europa. În primul rând, uh, Pactul Verde European Trebuie să subliniem mereu acest lucru, înseamnă că agricultura este singura ramură în care produce oxigen, dar și CO2. Nu cunosc nicio altă branșă care să facă acest lucru. În al doilea rând, putem să renunțăm la multe lucruri în viață, dar nu putem renunța la mâncare. De aceea, agricultura europeană este atât de importantă. În al treilea rând, v-ați uh, referit la uh, pătratul din cerc, pentru că avem tot mai multe sarcini, tot mai multe datorii, dar uh, pare să nu fie suficienți bani. O întrebare ipotetică. Dacă ar fi ca toate exploatațiile să treacă la o agricultură biologică, 100%, ar fi mai mulți bani la dispoziție? S-ar rezolva totul? Totul ar fi bine? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă ministru, în calitate de raportor pentru PAC. Mă bucur să colaborăm. Foarte pe scurt, uh, întrebări complementare. Sper că v-am înțeles corect. Până la 30 a 6 avem uh, un, uh, o poziție comună, vom avea o poziție comună a Consiliului cu privire la PAC. Deci până la 30 iunie vom avea un cadru financiar, un buget Poate că v-am înțeles corect, dumneavoastră sunteți de părere că mai degrabă nu se va întâmpla așa. În al treilea rând, în ceea ce privește pactul verde, ce părere aveți? Acest pact verde ar trebui să fie uh, configurat și prezentat în cadrul bugetului uh, nostru sau uh, și prins în acesta sau vor fi bani suplimentari. Apoi, plățile directe per hectar. Am discutat mult la comisie despre acest lucru și nu ne-a venit nicio idee mai bună. Am revenit la hectar. Știu că domnul Heusling dorește să elimine chiar și în exploatațiile ecologice aceste referire directe la hectar. Dar aveți vreo idee mai bună? De asemenea, idei noi cu privire la agricultură în ceea ce privește integrarea acesteia și o legătură cu um, comerțul cu emisii? Președintele, mulțumesc, domnul Vlacek. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare completă și ambițioasă. Sper să avem o cooperare foarte bună. Noi venim din Republica Cehă. Cineva ne reprezintă la Consiliu care înțelege foarte bine uh, ce se întâmplă în acest domeniu și situația diferită, uh, structura diferită în diversele state membre. Dumneavoastră ați avut o atitudine, aveți un rol extrem de important pentru că aveți aceste șase luni de negocieri esențiale și vreau să vă rog un lucru. Vreau să vă întreb dacă putem avea un pac mai simplu și mai corect. Și dacă putem găsi un răspuns pozitiv la aceste două întrebări după cele șase luni de președinție, cred că rezultatul este unul bun. Ce înseamnă un pac mai corect? Înseamnă că trebuie să recompensăm fermierii și să nu i dezavantajăm atât pe piața internă cât și față de țările terțe atunci când le cerem din ce în ce mai multe lucruri și dacă le impunem niște sarcini corecte, echitabile atunci când e vorba de noile criterii aplicate. Mulțumesc, domnul Sincici. Mulțumesc, doamnă ministru. Ați vorbit despre un buget important în care fermierul va reprezenta o prioritate. Ați vorbit și despre micile exploatații. Câteva lucruri în legătură cu felul în care funcționează pacul în Croația. Eu cred că E vorba doar de retorică atunci când se vorbește despre mici exploatații, pentru că 50% din exploatațiile din Croația uh, primesc uh, o treime din uh, ajutoare. Și e de dreptul inacceptabil pentru că 97% din agricultorii din Croația sunt mici exploatații. Avem 400 de milioane de euro disponibile și 200 de milioane au fost uh, alocate uh, marilor exploatații. Deci iată și aici un dezechilibru. În ceea ce privește subvențiile, Uniunea Europeană uh, plătește ceea ce trebuie să plătească, dar de partea națională nu se plătește nimic. Croația în șase ani a plătit 50% din ceea ce trebuia să plătească, deci uh, în șase ani a pierdut practic uh, echivalentul unui buget anual. Deci cum se poate face să ajunge la un echilibru între cei mici și cei mari la nivelul UE dacă nu putem ajunge la acest echilibru la nivel intern? Doamna bau mulțumesc, doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră ambițioasă și pentru mențiunile foarte promițătoare. Din uh, Doamne ministru, repet, vă mulțumesc foarte mult pentru obiectivele dumneavoastră ambițioase. Din perspectiva austriacă, mă bucur uh, de cooperarea noastră. Doresc să vă sprijin în uh, afirmațiile dumneavoastră referitoare mai ales la perioada de tranziție. Ar fi bine să ajungem repede la un acord și nu cred că ar trebui să ne gândim la o reformă în miniatură tot ceea ce au afirmat până acum colegii noștri arată că dorim să ne unim, pentru că dorim cu toții să intervenim și să susținem mai mult exploatațiile familiale. Acelea pentru care ne luptăm cu toții acum, ca, pentru care avem nevoie de stabilitate în planificare. Așadar, nu vrem o mini-reformă, ci ar fi bine să ne reunim și să discutăm despre viitoarea PAC. Dar acum trebuie să curgă banii, iar reducerile din pilonul al doilea reprezentau o catastrofă cu adevărat pentru Austria. Noi am uh, ales deja un sistem foarte bun. Întregul buget de la noi din Austria, o treime din el uh, merge către plăți directe, iar uh, o mare parte cât pentru dezvoltarea rurală. Și dacă dorim să păstrăm regiunile în zonele rurale în viață, pentru că până la urmă acolo e vorba despre existența și viața oamenilor, atunci nu putem să aprobăm astfel de reduceri drastice. Președintele, mulțumesc, domnul Aracovici. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, egy megér... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, am înțeles foarte multe lucruri și ascultând toate întrebările care s-au pus aici uh, și văzând că banii trebuie utilizați pentru atât de multe lucruri, aproape că mi-e frică să vă pun această întrebare, dar cred că avem nevoie și de o perspectivă pentru viitor. Așa că am să o fac v-ați uh, gândit și din punctul de vedere al proiectelor, la proiectul uh, Orașe Inteligente. Știu că în Croația există deja proiecte în acest sens și chiar uh, nu numai în Croația, ci și la nivel de transfrontalier. Care sunt proiectele pe care le-ați gândit dumneavoastră în acest domeniu pentru viitor? Vă mulțumesc dinainte pentru uh, răspuns. Domnul Guerreiro, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă ministru. Bun venit aici la Parlament. O întrebare foarte la obiect. Ancheta realizată de New York Times și faptul că era vorba de o finanțare din PAC care avea legătură cu uh, promovarea oligarhiei. Care este părerea președinției și ce veți face pentru a lupta împotriva corupției? corupția care are de-a face cu pacul. Se pare că e destul de dificil pentru că știm că acei bani ar trebui să ajungă direct uh, uh la fermieri, la cetățenii europeni și nu în uh, corupție. Doamna Juroca. Domnul Juroca. Bună ziua, mulțumesc uh, foarte mult, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră. Mult succes vă urez pentru următoarele șase luni Aș vrea să vă atrag atenția dumneavoastră și colegilor mei asupra unor drame și anume uh, produsele alimentare contrafăcute. Aceasta reprezintă o denaturare a concurenței pe piață și uh, dăunează creativității și pasiunii agricultorilor noștri, precum și o problemă de sănătate pentru cetățeni. Aș vrea să știu pe această temă care sunt liniile directoare pe care le veți aplica? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru numeroasele întrebări pe care le-ați adresat. Trecem acum rapid la răspunsuri. Vă propun să răspundeți în 10 minute, să încercați cel puțin acest lucru. Doamna ministru, aveți cuvântul. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala na svim vašim... Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și pentru sugestiile atât de utile. Ați uh, pus multe întrebări, am să încerc să răspund la toate. În ceea ce privește perioada de tranziție și îndoielile pe care le-ați manifestat, noi considerăm că perioada de tranziție și regulamentul care definește această perioadă, toate acestea s-au făcut luând în considerare vechile reguli și cu bani noi. Nu avem timpul suficient la dispoziție pentru a introduce o nouă incertitudine juridică aici. Și sunt de acord cu dumneavoastră, vă înțeleg foarte bine semnele de întrebare și știu că unii dintre dumneavoastră consideră că un an este prea puțin. Însă vom rezolva această problemă un pic mai încolo. Acum, în primul rând, va trebui să definim foarte bine regulile. Care este principalul nostru obiectiv? Noi vrem să finalizăm lucrările la perioada de tranziție până la sfârșitul președinției noastre. Nu vom putea oferi toate răspunsurile necesare, mai ales în ceea ce privește uh, sursele noi de venituri, însă vom încerca să definim prioritățile pentru această perioadă de tranziție. Cât privește PAC-ul și acordul verde, și afirmația făcută că pacul a mers uh, deja mult mai departe pe când acordul verde este abia la început, abia uh, a fost făcut cunoscut. Pot să vă spun că um, administrația și agricultorii de 20 de ani se tot adaptează la schimbările și modificările care se produc în permanență. Prin urmare, ne vom centra pe uh, strategia de la fermă la furculiță și o vom face în modul cel mai concret cu putință. Vom încerca să punem accentul pe uh, reducerea utilizării de pesticide și să găsim alternative pentru agricultori, pentru că altfel uh, lucrurile nu vor merge bine pe de altă parte, vom uh, lucra și pe calitatea alimentelor. În domeniul bunăstării animalelor, așa cum arătam în introducerea mea, am salutat concluziile Consiliului din 2019. Cred că și din partea Comisiei vom primi răspunsuri și propuneri, astfel încât uh, legislația în acest domeniu să fie armonizată. Statele membre însă e clar că uh, vor trebui să facă controlele necesare. Prima întâlnire pe această temă, la nivelul Consiliului, va avea loc uh, pe 26 ianuarie, iar bunăstarea animalelor va fi una dintre chestiunile abordate. În ceea ce privește Uh, plafonul de plată. Acesta este o parte a instrumentelor noastre de negociere și președinția croată nu poate afirma deocamdată uh, că n-ar exista diferențe și inegalități între statele membre Însă vom încerca să ajungem la o aliniere a acestora. Și avem un instrument de negociere foarte bun. M-ați întrebat și despre orașele inteligente, Smart Cities, și acea strategie de uh, renoire a generațiilor. E clar că în acest domeniu trebuie să utilizăm toate măsurile disponibile, astfel încât uh, oamenii să rămână în zonele rurale. Deci nu e neapărat vorba direct de agricultură, cât mai degrabă de îmbunătățirea condițiilor de viață. Salutăm toate acele măsuri care au adus efecte benefice, mai ales cele din Croația, însă cred că putem face și trebuie să facem mai mult. Pentru că Tinerii nu vor o infrastructură tradițională, conservatoare. Părerea noastră este că ar trebui să venim cu concepte clare, concrete, astfel încât tinerii să rămână în zonele rurale și să fie atrași de aceste zone. De altfel, avem nevoie de toate tipurile de agricultori, micro, mini-exploatații, până la exploatațiile la scară mare. Însă, în ceea ce privește micile exploatații, e clar că spiritul antreprenorial este esențial pentru acestea. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca micile exploatații să fie cu adevărat cheia economiei și să permită oamenilor să rămână în zonele rurale. Vom lucra în acest sens și uh, se va reflecta acest lucru în concluziile Consiliului. Pe de altă parte, președinția noastră va organiza și o conferință referitoare la micile exploatații și exploatațiile familiale. Ne-ați adresat și alte întrebări în legătură cu utilizarea fondurilor UE și pot să vă spun că aceasta uh, ține de prima mea, uh, primul meu contact uh, cu nivelul european și m-ați întrebat în legătură cu proiectele transfrontaliere. Eu cred că se pot implementa astfel de proiecte care să fie în beneficiul dezvoltării agriculturii. Din experiența mea, astfel de programe transfrontaliere și, de asemenea, proiectele pe care le avem de cooperare cu Ungaria, Slovenia și alte țări și dacă ținem cont și de prioritățile obiective pe care ni le-am marcat, Cred că ar fi posibil să dispunem de fondurile necesare pentru a atinge obiectivele PAC. O altă întrebare se referea la noile tehnologii. Probabil că trebuie să ținem cont aici și de decizia de la CEJ în 2018, uh, o decizie care mm, pune uh, în lumină noi uh, chestiuni și poate va fi nevoie de o adaptare a legislației europene în acest domeniu. De altfel, în noiembrie 2019, Consiliul a luat decizia de a cere Comisiei să pregătească un studiu pe tema uh, noilor uh, tehnologii uh, genomice. E vorba de un studiu care probabil va dura mult mai mult decât președinția croată și doar după ce vom ști rezultatele acestui studiu ne vom putea pune la lucru. S-au adresat trei întrebări directe legate de Croația. În primul rând, o întrebare legată de un caz uh, de acum trei ani, din câte mi-aduc aminte, un incident uh, care avea de-a face cu transportul animalelor. Pot să vă spun că de atunci până acum controlele realizate în Croația sunt mult mai stricte și nu s-au mai repetat astfel de incidente. În ceea ce privește tinerii, am constatat că numărul exploatațiilor agricole care sunt gestionate de tineri uh, a crescut cu aproximativ 3.000 de unități. Uh, ele reprezintă 13,1% la ora actuală, ceea ce este mai mult decât media europeană. Deci, iată, am făcut un pas înainte, însă nu ne vom opri aici. Uh, va trebui să îmbunătățim aceste rezultate, pentru că doar în felul acesta putem asigura un viitor agriculturii. Tinerii dispun de avantaje în ceea ce privește plățile și în Croația finanțăm în jur de 1500 de proiecte, aproximativ 520 de milioane de cuna, moneda națională, nu pot să vă spun exact cât înseamnă în euro, însă am prevăzut și o creștere a locațiilor pentru tineri. A treia întrebare se referea la plăți și uh, legătura între exploatații mari și mici și utilizarea plăților directe. E vorba de o chestiune care ține de competența națională, dar guvernul nostru a diferențiat alocațiile pentru exploatațiile mici și mari. Cele mici pot accesa o parte mai mare de alocații și această strategie a dat rezultate bune pentru programele de dezvoltare rurală, de exemplu. Am separat de altfel și cererile de oferte pentru exploatațiile mici față de cele mari. Iar 60% din alocații au fost acordate IMM-urilor și doar 40% uh, marilor companii. Însă acesta nu este singurul uh, uh, criteriu utilizat, trebuie să se ține cont de asemenea de sectorul de producție și, pe de altă parte, trebuie să permitem micilor antreprenori să se dezvolte. În domeniul plăților directe, Croația a definit și partea care poate fi utilizată. Croația poate utiliza fonduri naționale suplimentare, fără ca acest lucru să fie obligatoriu, până la uh, uh, plafonul maxim uh, admisibil. Croația a respectat acest uh, criteriu și dacă vorbim de 70% uh, de uh, participare, acest lucru nu este adevărat. Anul trecut am depășit aportul pe care l-am adus pentru anvelopa bugetară și am ajuns pentru prima oară la 100%, deci chiar am rezolvat această problemă în Croația. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la aceste 25 de întrebări, care nu erau deloc ușoare și ați reușit să vă încadrați în cele 10 minute. Adesea, în întrebări se regăseau alte 3-4 care erau în spatele celei principale. Am uh, observat o mică eroare, uh, am uh, omis-o pe doamna Tomaseș, chiar dacă era pe listă. Așadar, doamne Tomaseș, aveți ocazia să adresați într-o minută o întrebare. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, bun venit aici și succes uh, în munca dumneavoastră. Am uh, auzit răspunsurile la întrebări și aș avea și eu o întrebare suplimentare. Știu că se vorbește din ce în ce mai mult de micile exploatații, multe dintre ele uh, își încheie activitatea destul de repede și vreau să vă întreb ce are de gând să facă președinția croată față de micile exploatații, ce va face pentru a-i atrage pe micii agricultori, pentru a asigura modernizarea agriculturii și a îmbunătăți concurența. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru are ocazia să răspundă și apoi uh, să facă declarația de final. Așadar, înainte ca doamna ministru să răspundă și să vină cu declarația sa de final, doresc să dau cuvântul scurt și comisiei. Nu? Nu doriți să interveniți? Este foarte bine. Atunci uh, îi dau doamnei ministru cuvântul pentru a răspunde la întrebarea doamnei Tomasici și apoi uh, pentru a trage concluziile. Hvala lijepa, poštovana Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Tomașici. Vom avea o conferință internațională în legătură cu locul și viitorul micilor exploatații agricole. Însă, înainte de aceasta, vom încerca la Consiliu să elaborăm un uh, document pentru a aplica niște reguli mult mai simplificate în cadrul PAC pentru micile exploatații. Acesta va fi un prim pas, un prim pas în sensul simplificării pentru a putea acorda susținerea financiară și în felul acesta considerăm că vom putea atrage un număr cât mai mare de tineri către agricultură. La sfârșit, în încheiere, aș uh, dori să spun că agricultura nu este o problemă, ci este o parte a soluției pozitive. Și uh, pentru cineva care cunoaște destul de bine agricultura și dezvoltarea rurală, pot să vă spun că e greu să găsești uh, activități atât de aproape de oameni pe cum uh, agricultura sau pescuitul. domenii care pun la oaltă solul, aerul, protecția mediului, elemente atât de importante pentru oameni și n-ar trebui să uităm niciodată că agricultura a implementat întotdeauna tot felul de inovări. Ar fi greșit să spunem că nu s-au făcut inovări în acest domeniu și cred că nu există o activitate mai nobilă pe pământ decât acestea două. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezența de la comisia noastră și pentru faptul că ați răspuns atât de exhaustiv la întrebările noastre. Mă bucur să colaborăm uh, împreună în următoarele luni. Avem multă treabă să punem umărul împreună. Vă mulțumesc! Thank you.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 So, dear, dear colleagues, please... Dragi colegi, vă rog să luați loc. We'll continue the meeting and we'll come... Vrem să continuăm reuniunea și ajungem la voturi. Good morning. Dragi colegi, vă rog să luați loc. fahre jetzt einfach, ich fahre jetzt einfach fort. Voi continua pur și simplu, pentru că deja avem puțină întârziere. So, wir kommen nun zu äh, Tagesordnungspunkt. Ajungem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi,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 cartela de vot. Votul final va fi ca întotdeauna vot prin apel nominal. Votul este deschis. Ich ähm, schließe die Votul este închis. ist se adoptă cu 43 de voturi pentru. Felicitări! Trecem acum. Ah, doamna McGuinness. Doamna McGuinness dorește să ia cuvântul. Chair, just for... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Știu că ați spus felicitări, dar pot să vă spun că am inima foarte grea uh, când susțin acest raport și, de asemenea, mi-a fost destul de greu să redactez raportul pe care îl susținem acum. Cred că înțelegem cu toții uh, ce înseamnă ca un membru mare al Uniunii să părăsească Uniunea și vreau să mulțumesc aici uh, și colegilor care au fost alături de noi în această comisie o perioadă atât de lungă. Mulți sunt prieteni, sunt colegi foarte buni și știu că este un moment dificil pentru mulți dintre ei. Vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta trecem la avizul nostru privind uh, competiția, politica în domeniul concurenței. Raportul anual 2019. Raportoare este doamna Carvalaiș, care dorește să ia cuvântul. Obrigada, Presidente. Uh, apenas uma, uma... Mulțumesc, domnule președinte vreau să fac câteva comentarii. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care și-au adus contribuția la acest raport, pentru că am lucrat foarte bine, am cooperat uh, la un nivel excelent și asta a însemnat foarte mult pentru mine. Mulțumesc! Obiectivul a fost acela de a avea un aviz care să se centreze pe principiile esențiale pe care noi le considerăm cele mai importante, astfel încât avizul să fie unul puternic care să vină din partea Comisiei Agri. Ne doream un aviz extrem de uh, succint, clar, pentru a reflecta aceste principii, câteva principii esențiale. Avem și amendamentele orale 87 și 90 vreau să fac un comentariu referitor la aceste amendamente pentru că ele să fie incluse în raport. Practic, ideea în aceste amendamente este să clarificăm cât mai mult lucrurile și să ne centrăm doar pe acele priorități esențiale, astfel încât raportul să fie unul puternic. Vă mulțumesc și aștept să văd rezultatul votului. Mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Vă propun așadar să trecem acum la vot. Domnule Breton. Oui, avant de passer au vote, Mulțumesc. Înainte de a trece la vot, domnule președinte, vreau uh, să vă spun că amendamentele 28 și 67 din partea noastră au o soartă foarte ciudată. Se spune că ele apar în compromis și sunt acoperite de acestea, însă din punctul meu de vedere nu. Deci uh, nu văd de ce ar trebui să, nu ar trebui să intre într-o procedură cu vot separat. Da, putem să facem acest lucru și anume să votăm uh, separat. Trecem uh, la vot. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm amendamentul 32, verificare electronică. Ich eröffne die Abstimmung. Votul este deschis. Votul e închis. 35 pentru, așadar, mm, da, este clară majoritatea. M-ar ajuta foarte mult dacă coordonatorii ar indica modul în care se votează de fiecare dată. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 a fost retras. Amendamentul de compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 și 53 erau tratate împreună. 58 a fost retras. Trecem la amendamentul de compromis 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Ich eröffne die Abstimmung. Votul este deschis. Votul este închis. 30 de, 32 de voturi pentru, deci uh, se adoptă clar. 54 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 55, verificare electronică. Ich schließe die Abstimmung. Votul este închis. 23 pentru. Amendamentul 57 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59, pentru, împotrivă, abțineri, Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 69 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 71, verificare electronică, votul este deschis. Ich, uh, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 15 pentru. Verificăm la 74? În regulă. Votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru clar. Amendamentul de compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 a fost retras, 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 cu și 90 cu amendament oral pentru, Împotrivă. Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Ich schließe die Votul este închis și se adoptă clar. Amendamentul 88. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 104, doriți să verificăm? Bun. Deschid votul. Închid votul. 22 la 22, cu aceasta se respinge. Amendamentul 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100, amendamentul 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 124 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 127 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 129 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 129, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cât se poate de clar. Amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abținerii Se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abținerii Se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abținerii Se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă, cât se poate declar, 45 pentru o abținere. Felicitări raportoarei! Cu acesta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre încă un vot cu privire la descărcarea de gestiune 2018. Dorește raportorul să ia cuvântul? Uh, domnul Aracova, vă rog. Tudom, hogy rövid az idő, csak két mondat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac doar două comentarii. În primul rând, Cred că amendamentele sunt destul de echilibrate. Am reușit să transmitem un mesaj foarte clar pe ansamblu și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat la redactarea acestui document. Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportorului. Putem să trecem la vot. Amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. Compromisul... Dorește cineva să verificăm, da? Ok, la 13. Votul e deschis. Votul este închis. Se respinge, clar. 32 la 13. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compro... Nu, amendamentul se corectează președintele. 39 este caduc. Verificăm însă la 38. Verificăm electronic votul la 38. Votul este închis. Se respinge așadar 25 împotrivă 17 pentru. Trecem acum la amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cu acesta trecem uh, la votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 38 pentru 7 împotrivă. Felicitări așadar raportorului. Cu aceasta am uh, ajuns la finalul votului de astăzi și putem să continuăm cu ordinea noastră de zi. Așadar, trecem la punctul 8 la punctul 8 este vorba despre o prezentare realizată de Comisia Europeană a actului delegat privind pachetul de flexibilitate pentru programele de promovare a vinului. Comisia sosește Thank you, Mr. Uh, President. Mulțumesc, domnule președinte, distinși deputați. Acest punct se leagă de o rezoluție a Parlamentului în legătură cu măsuri tarifare introduse de către Statele Unite ale Americii în consecința unor constatări ale OMC în legătură cu dosarul Boeing Airbus. În acea rezoluție Parlamentul a adoptat mai multe orientări și a cerut Comisiei să adopte măsuri adecvate pentru a sprijini sectorul vinului în special pentru a se adapta la aceste tarife. E o istorie îndelungată a disputei de bază de la OMC, dar uh, faptul este că măsurile adoptate de SUA au fost autorizate de OMC E regretabil că au optat să se ocupe în special de produse agroalimentare, dar e o tendință pe care am mai văzut-o în trecut în chestiuni legate de comerț internațional, adesea când Europa este ținta, țintele alese sunt produsele agroalimentare. Un exemplu anterior în context l-a reprezentat embargoul rusesc. E regretabil, e nefericit. Comisia a spus de mai multe ori că ar dori să se ajungă la o soluție negociată cu SUA în legătură cu <clears throat> disputa comercială de bază care durează de mult timp și am încercat să limităm măsurile în acest context și vorbind concret despre vin, măsurile SUA se limitează în domeniul de aplicare general, stabilesc tarifele la 25% ad valorem duty la vinurile importate din patru state membre, Franța, Spania, Germania și Regatul Unit. S-a relatat pe scară largă că există perspectiva acestor tarife și noi ne-am temut că se vor extinde la toate produsele vinicole, inclusiv vinurile spumoase sau spumante, dar nu și la toate statele membre și că ar putea fi chiar uh, ridicate până la 100%, deși cred că nu e uh, o măsură care să liniștească sectorul, oricum uh, măsură pe plus putut fi mult mai dure. Și în acest context ar trebui să ținem cont și de uh, drumul paralel al SUA de a impune tarife la importurile legate de vinuri, inclusiv vinuri spumoase din Franța, ca retaliere pentru așa o uh, taxă pe comerțul digital. Comisia a spus de multe ori că ar fi pe deplin solidară cu Franța și cu alte state membre în ce privește aceste amenințări bilaterale. Aici avem niște vești bune pentru că negocierile de până acum la nivel UE și bilateral cu Franța s-a ajuns la evitarea oricărui astfel de risc potențial. Negocierile acum continuă pentru a încerca să identifice o soluție pentru a rezolva problema legată de taxa comerțului digital, revenind la fondul rezoluției Parlamentului din noiembrie și apelul la adresa Comisiei de a adopta măsuri adecvate pentru a sprijini sectorul vinului, Comisia a reacționat cu trei regulamente specifice. Unul dintre acestea, de mare interes, este un regulament delegat cu trei componente. Una de a ridica limita de 5 ani în ce privește operațiuni de program, ceea ce o să ajute operatorii să consolideze piețele țintite și să lasă operațiunile obișnuite să treacă dincolo de limita de timp de 5 ani până la sfârșitul actualei perioade de programare în octombrie 2023. A doua componentă va permite statelor membre sau operatorilor mai degrabă să schimbe piețele de destinație pentru programe de promovare deja aprobate, cum ar fi, de exemplu, operatorii pot decide să limiteze, să pună capăt activităților de promovare într-un anumit stat, cum ar fi SUA, să le trimită în alte piețe potențiale de export, cum ar fi China, Canada sau Australia și așa mai departe. Și apoi, într-o măsură suplimentară care introduce flexibilitatea îmbunătățită în cazul în care operatorii schimbă destinația țintită. Comisia va plăti sprijin pentru acțiunile finalizate în legătură cu operațiunile în legătură cu operațiunile existente. Sunt măsuri țintite, dar asta înseamnă că, de fapt, nu o să sufere sancțiuni pentru că fac aceste modificări. Celelalte măsuri adoptate sunt două regulamente de implementare 1 implică faptul că Comisia mărește rata de finanțare a măsurilor de promovare de la nivelul actual de 50% până la 60% și al doilea le dă statelor membre flexibilitatea de a adapta măsurile de promovare de mai multe ori pe an și nu cum e în prezent de două ori pe an. Deci o flexibilitate salutară. Suntem conștienți de caracterul urgent și sensibil a acestor măsuri. Deja deci am făcut eforturi mari pentru a le introduce cât de curând posibil. În acest context au fost uh, tocmai prezentate statelor membre uh, la reuniunea Comitetului de pe 15 ianuarie OCP vin și au fost sprijinite. Toate trei vor fi adoptate oficial de către comisia în 29 ianuarie. Regulamentul delegat va trece la Consiliu și la Parlament în procedurile obișnuite legate de perioada de control și așa mai departe. Ne așteptăm sprijin de plin de la ambele instituții. Măsurile au fost deja comunicate către statele membre, către agenții economici. Deci funcționează deja în așteptarea acestora și sperăm că această flexibilitate sporită și noile dispoziții care se vor introduce vor ajuta să se limiteze într-o anumită măsură impactul măsurilor tarifare americane. În ultima instanță, ideea este ca SUA să elimine acele măsuri tarifare. Domnul comisar Hogan a fost la Washington săptămâna trecută. Se va duce din nou în următoarele câteva săptămâni. E o mare prioritate pe agenda lui și va face toate eforturile rezonabile lucrând cu statele membre să obțină ridicarea acelor măsuri americane cât de curând posibil. Mulțumesc, domnule director general. Avem întrebări? Trebuie să ne cam grăbim, iată de ce vă rog să vă limitați la un minut. Doamna Aguilar. Te... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că aceste noi măsuri de promovare pentru sectorul vitivinicol sunt foarte bune, dar nu sunt suficiente pentru un sector care a avut de suferit atât de mult uh, de, de pe urma taxelor vamale aplicate de SUA pentru că SUA uh, primește 40% din exporturile noastre în acest sector. După cum știți, uh, uh, e vorba întotdeauna de măsuri pe termen lung aceste măsuri de protecție și nu pot, nu pot reprezenta o uh, soluție pe termen scurt pentru a pune capăt problemelor cu care se confruntă la ora actuală viticultorii europeni și în special cei spanioli, pentru că nicio piață nu se poate deschide de pe o zi pe alta. Avem nevoie de un fond de compensații mult mai ambițios care să treacă dincolo de micile schimbări în ceea ce privește promovarea. Comisia Europeană nu a oferit răspunsuri pentru apelul legitim din partea unui sector care este marginalizat și există o lipsă de ambiții și doar schimbări punctuale care nu ajută foarte mult. Mulțumesc! Vielen Dank. Die Übersetzer weisen mich darauf hin, dass Sie langsamer sprechen sollen. Mulțumesc, interpreții vă rog să vorbiți mai puțin rapid colegul rus. E vorba de a sprijini sectorul vitivinicol pentru a compensa efectul dramatic al acestor măsuri. Avem programele din țări și sunt lucruri bune, dar nu sunt suficiente. Sper că această măsură, în măsura posibilului, să fie aplicată pentru mai mult de 5 ani, dacă se poate, pentru a mări eficiența, pentru că știm că în Europa, în Italia și Franța în special, dar nu doar, avem vinuri care trebuie aparate, dar sperăm că nu va exista un impact negativ asupra sănătății. Simt că domnul Hogan la Washington a vorbit despre eliminarea barierelor non-tarifare și sperăm că nu se referă la principiul precauției. Trebuie să vegem că îi apărăm pe consumatori cât mai mult posibil, ca și producătorii pe plan financiar și politic. Mulțumesc. Mulțumesc, de Castro. Mulțumesc și acum colegul de Castro. Mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând vreau să îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că a aprobat acest act delegat. După cum știți, coordonatorii au făcut tot ce era posibil pentru a avea o procedură cât mai expeditivă. Două lucruri pentru viitor, nu pentru acest act delegat. Când vorbim despre articolul care se referă la cei cinci ani, vorbim uh, despre faptul că trebuie să existe motive pe deplin justificabile pentru extindere dincolo de 5 ani. Cred că acest lucru se va putea simplifica și sper acest lucru, pentru că altfel e o povară deosebită. În ce privește articolul 2, dacă nu mă înșel, vorbim despre situații de forță majoră care ar împiedica programul să fie finalizat. E clar că dacă există o situație de forță majoră, programul nu va putea fi aplicat pe deplin și asta, evident, ar submina pe producători. Mulțumesc, doamna Milet. Mulțumesc, Comisia, pentru prezentare. Pentru noi, grupul Renew era un subiect foarte important. L-am spus asta foarte limpede în luna noiembrie, când am adoptat rezoluția. Situația viticultorilor din Europa trebuie neapărat să se îmbunătățească. Ați prezentat acest uh, evantai de măsuri concrete. Cred că vom avansa puțin. Nu știu dacă sunt suficiente. Asta e altă discuție. Va trebui să mai așteptăm puțin să vedem. Cred că trebuie să putem începe în 29 cu aceste măsuri uh, cât mai rapid, pentru că aceste ajutoare să ajungă rapid la uh, agricultori avem nevoie de un fond sau de mai multe instrumente de gestionare a crizelor, vom putea să mai discutăm ulterior, cred. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru aceste acte delegate pentru a promova mai bine uh, Uh, vinurile. Impunerea de 25% taxe vamale din partea SUA a reprezentat o adevărată lovitură pentru mii de agricultori producători. A fost o lovitură extrem de grea pentru sectorul uh, vitivinicol în țări precum Spania. De aceea era nevoie să acționăm, să oferim o marjă de manevră pentru ca exportatorii să se poată îndrepta către piețe diferite. Pentru acest act delegat putem spune că merge în direcția cea bună, însă procesul trebuie accelerat, astfel încât uh, aceste măsuri să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Mai sunt însă foarte multe de făcut, uh, pentru că, dincolo de soluțiile pe termen scurt, avem nevoie de o adevărată negociere în regim de urgență care să pună capăt pentru totdeauna taxelor vamale pentru produsele alimentare. Aceasta este soluția pentru agricultori, pentru crescătorii de animale și pentru sectorul vitivinicol. Mulțumesc! Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest uh, regulament, așa cum au spus-o și colegii mei, cred că intenția este bună, însă propunerea nu atât de multă, pentru că uh, propunerea ia bani de la alte programe de investiții pentru această promovare. Deci dacă încercăm să rezolvăm o problemă foarte gravă fără să implicăm pe agricultori, nu mi se pare bine că prima măsură luată, e adevărat că unele aspecte sunt bune, însă banii care sunt folosiți pentru promovare sunt luați de la alte programe care sunt planificate dinainte, asta înseamnă practic că uh, sectorul uh, vinicol are de suferit. Deci este o abordare proastă pe care ar trebui să o regândim. În plus, dacă aceste măsuri ar avea fonduri noi, ar fi foarte bine, însă sectoarele care au fost afectate de taxele vamale au nevoie de fonduri suplimentare pentru a face față acestor probleme și asta vă cer în numele Spaniei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte primim, desigur, aceste propuneri, dar uh, mi se par că discută subiectul ca fiind unul conjunctural, structural, după cum am spus, la subiecte cum ar fi aeronautica, electronica, piața automobilelor în mod regulat, aproape sistematic, agricultura e variabila de ajustare, moneda de schimb uh, pentru aceste piețe care nu au nimic de a face cu agricultura. Deci să se propună această um, măsură de promovare a produselor agricole de genul, dar mă tem că nu e suficient. După cum am propus și în noiembrie, mi se pare că am putea um, alimenta și mobiliza fondul de adaptare la globalizare, astfel încât în situații care se prezintă acum ca fiind conjuncturale și care până la urmă sunt structurale, să putem ajuta ori de câte ori apar, apar astfel de situații pe piață, din păcate tot mai puțin confidențiale. Vă gândim să vă invităm să vă gândiți la fondul de adaptare la globalizare și pentru agricultură. Acum colegul Dorfman. Dank. Mulțumesc. Eu mă alătur celor care au uh, spus înaintea mea deja că măsura în sine este de salutat, dar că este doar o picătură uh, pe o piatră încinsă. Și, așa cum a spus uh, colegul meu, după ce că agricultura uh, trebuie să suporte ceea ce a adus negativ cu sine industria aviației, ar trebui să ne gândim dacă nu putem să găsim totuși niște măsuri mai eficiente. Sistemul, în ceea ce privește um, taxele vamale, e bine, guvernul american uh, analizează aceste taxe vamale și um, urmează să vadă dacă nu pot fi obținute din aceste taxe vamale uh, beneficii. Așadar, uh, noi sperăm că nu vor exista taxe vamale mai mari care să împovăreze lumea. Uh, țara din care provin eu nu. Uh, în, în acesta nu există aceste riscuri, însă îmi spun operatorii că deja de săptămână nu a mai fost comandată nicio sticlă pentru că importatorilor le este teamă că până se ajunge la livrare se va crește taxa vamală și deci uh, vor fi probleme. Aș vrea să știu dacă există cunoștințe noi și din partea comisarului în ceea ce privește viitorul, dacă s-a găsit vreo soluție sau cel puțin uh, vreo cale de a nu se înrăutăți și mai mult situația. Mulțumesc, uh, doamna Sanders. Mulțumesc ne mulțumesc celor de la Comisie pentru aceste propuneri, dar totuși mai rămâne ceva în suspensie. Am făcut un apel la mobilizarea instrumentelor OCP unic, inclusiv aplicarea de măsuri de compensare pentru sectoarele afectate. Și e adevărat că, în acest sens, propunerile nu spun nimic. Fac un apel și la DG Angri să lucreze rapid în legătură cu această solicitare a Parlamentului. Un alt aspect – Cred că e esențial ca aceste texte să intre în vigoare cât mai rapid posibil. În consecință, <clears throat> am putea propune coordonatorilor să se ocupe de această chestiune și să se gândească la o rezoluție de uh, neobiectare. E esențial pentru toți viticultorii europeni și viticultorii francezi în special care sunt foarte afectați. Mulțumesc. Andrei. Mulțumesc, domnule Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur să aud măsurile comisiei. E nevoie de urgență, e nevoie de măsuri. Ca și colegii, consider că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a evita o înrăutățire a situației a întregului lans. Trebuie să continuăm să discutăm. Dumneavoastră răspundeți cu măsuri conjuncturale la niște probleme structurale S-a spus asta și vreau să repet o chestiune și o sugestie. Cum finanțați? E nevoie de un buget suplimentar, aș vrea să aud părerea dumneavoastră, un buget real. Cum finanțați actul de până în aplicare care trece de la 50 la 60% cofinanțarea și, în fine, chestiune structurală. N-ar trebui să ne gândim la măsuri de piață pentru a face față acestui tip de criză instituțională când lucrăm la reforma politicii agricole comune și în special la OCP. Și vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc, mi s-a atras atenția că nu ar trebui să vorbiți atât de rapid pentru că interpreții trebuie să aibă timp să traducă ceea ce spuneți. Ja, uh, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am o întrebare, pentru că, da, s-au spus deja foarte multe, pornind de la problema structurală, vorbim despre peste un miliard de euro pe care îi uh, oferim sub formă de subvenții pentru vin. Știm că avem un pact ecologic, o, crimă, o criză climatică și toate acestea sunt probleme. Mass media spune că uh, subvenționarea acesta, sprijinul pe care îl oferim, de acesta profită multinaționalele din țările terțe și pentru asta sunt folosiți banii. Aceasta este intenția Comisiei și dacă aveți cunoștință care sunt uh, contra măsurile care se iau, pentru că știm că promovarea comercializării regionale ar fi o rezolvare pentru toate aceste probleme pe care le anvizajăm. Așa cum a spus și doamna Aguilera, dacă, am, uh, dacă luăm acești bani de la alte pro- programe importante pentru a cârpi o uh, gaură mare nu este bine. Cred că ar trebui ca uh, micii fermieri și agricultori să fie uh, sprijiniți și nu multinaționalele care să beneficieze de toți acești bani. Mulțumesc, doamna Tolere. merci, président. Tout d'abord. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi le mulțumesc celor de la Comisie că au ținut cont de solicitările Parlamentului în toate acțiunile acestea. Trebuie să reamintim că ne-am mobilizat rapid cu toții în mod uh, transpartinic. Vă mulțumesc pentru acest text. Bineînțeles că vă cerem să mergeți mai departe, să avem o procedură de urgență. Suntem de acord. Trebuie să salutăm de asemenea reacția importatorilor și distribuitorilor americani, pentru că în prezent avem producători uh, mari, dar sunt și întreprinderi mici americane familiale care riscă să dea faliment. De ani de zile, producătorii europeni construiesc o piață în SUA și când e un război comercial care nu e al lor, sunt mici întreprinderi familiale și nu multinaționale care s-au organizat deja, care riscă să dea faliment. Deci sunt într totul de acord în cu faptul că aceste măsuri nu sunt suficiente, că trebuie să vedem un fond de desfăgubire, măsuri de piață. Am și o întrebare dacă la început de februarie se pune în aplicare un sistem carusel, aveți în vedere măsuri diplomatice pentru a evita un astfel de efect în lanț. În al doilea rând, Comisia s-a mișcat rapid, totuși piețele se mișcă și mai rapid. E posibil să ne mișcăm și mai rapid pe viitor. Vă mulțumesc. Dank, Frau Kollegin Ricci. Mulțumesc, doamna Ricci. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Puțin pe un alt subiect și nu vă rețin mult, cred că suferim de forma războiilor tarifare. Noi am impus tarife SUA care taliere. Aș vrea să cred că Comisia se va gândi la îndepărtarea acelor tarife și mă gândesc în special la industria băuturilor spiritoase, a scociului, care e atât de important pentru noi. Îndepărtarea acelor tarife și să permitem SUA să ia măsuri uh, de aceeași natură. Mulțumesc! Cu acesta am încheiat runda noastră de întrebări. Îi dau uh, domnului director cuvântul pentru a răspunde. Vă rog să fiți cât se poate de succint, pentru că deja am depășit timpul care ne fusese alocat. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu mă alungesc cu borul unul dintre punctele substanțiale, nivelul de intervenție din partea Comisiei pentru a sprijini pe producători. În acest context, și mulțumesc domnului Andrie, e important să ținem cont de faptul că mărim contribuția de la 50 la 60%. Dar în prezent există fonduri necheltuite în programele naționale de sprijin în mai multe state membre. Deci banii sunt disponibili și acum e o nevoie presantă pentru ei în plus, statele membre însă le pot să sprijine contribuția pe care acum o mărim la un plafon de 80% general. Deci uh, e spațiu de a cheltui mai mult pentru a sprijini sectorul. Un al doilea aspect major, domnul Dorman s-a referit la el, în legătură cu temerile producătorilor că războiul s-ar putea intensifica. Comisia e conștientă, vrem să evităm în special un scenariu în care SUA ar putea roti așa numit o carosel al tarifelor care să fie mărite până la 100% și așa mai departe. S-au făcut unele progrese în acest context, am menționat deja misiunea domnului comisar Hogan la Washington și discuțiile între președintele Trump și președintele Macron în legătură cu impunerea acelei a, taxe digitale pe vinurile franțuzești, dar o reacție de la producători cu care avem contacte regulante este că dacă nu avem și până nu avem informații în legătură cu impactul pe teren al tarifelor aplicate până acum, ce vor să evite cu orice preț e panica, să nu intre panica în sector, pentru că marea majoritate a vinurilor sunt băute și consumate în Europa. Dacă e o percepție pe piață că lucrurile se înrotățesc mult, că situația se va deteriora, multă lume, companii, restaurante, negociatori, o să amână deciziile de a cumpăra în anticiparea unor scăderi de prețuri. Deci e foarte important să nu transmitem un mesaj că e un sector în criză. Trebuie să ne menținem calmul și ajung la un alt aspect extrem de important și sunteți conștienți de el. Trebuie să facem eforturi deosebite ca aceste măsuri să fie eliminate. Nu escaladate, ci să fie eliminate complet. Comisia și UE a spus de denumărător că tarifele nu sunt soluția pentru aceste dispute comerciale. Trebuie să găsim soluții negociate, ideal la OMC sau dacă nu, pe plan bilateral. Și în acest context, invitația de a retrage tarifele existente asupra unor produse americane, să încurajăm să ia măsuri reciproce, țineți cont de faptul că tarifele noastre cu privire la exporturile americane au fost ca reacție la ce au făcut ei și în acel context trebuie să ținem cont faptul că în mai și iunie vom avea o constatare la OMC în legătură cu dosarul Boeing care ne va da nouă dreptul să impunem tarife asupra SUA ca retaliere pentru ceea ce tocmai au făcut. Nu e un lucru pe care vrem să facem sau ne-ar plăcea să-l facem, dar Comisia a spus și domnul comisar în special că nu vom ezita să apărăm interesele producătorilor noștri, inclusiv din sectorul vinului. Și în acest sector să nu uităm că aceste tarife au fost impuse nu doar sectorului vinului, ci și băuturilor spiritoase, a uleiului de măsline, brânzeturilor, uh, uh, produse lactate, sunt și alte sectoare din comunitatea agricolă care în prezent au de suferit și cred că e dificil pentru sectorul de vin. E o poveste de succes în ultimii ani, inclusiv în domeniul exporturilor. Exporturile noastre au mers foarte bine. Exportăm 12 miliarde de euro valoare de produse de vin, 4 miliarde către SUA și acest succes se explică parțial de ce am fost avuți în vedere de către SUA în acest caz pentru că vor să ne lovească într-un sector care a avut succes și unde ne doare. Și o să închid în uh, discuția, să nu uităm și mai mulți deputați au referit la asta, <clears throat> multe daune uh, se înregistrează și în SUA, pentru că vinurile europene sunt foarte populare cu consumatorii americani. E o întreagă industrie importatorilor, a comercianților cu amănuntul, a restaurantelor, a negociatorilor, care câștigă foarte mult de pe urma vinurilor europene și e semnificativ că 108 membri din Congresul American i-au scris președintelui Trump criticând, deplângând uh, aceste tarife și recomandând o soluție negociată și sperăm că acest lucru s-a auzit uh, în cercurile comerciale americane și că ar putea să ajute să explice de ce situația nu s-a înrăutățit și mai mult. Tarifele fac rău uh, de ambele părți ale Atlanticului și mă opresc aici, domnule președinte. Ja, vielen herzlichen Dank, aber nur eine ganz kurz. Vă mulțumesc foarte mult. Sigur, puteți pune întrebare, dar foarte scurtă, vă rog. Dar are una cuestión. Aș dori să clarificăm ceva. Acea creștere de 10% pentru promovare nu sunt bani noi. E vorba de fonduri care sunt prevăzuți pentru programe deja planificate în statele membre. Deci nu e vorba de bani care nu au fost cheltuiți. Asta este o adevărată minciună. Banii de promovare pentru programele de investiții deja planificate, deci înseamnă să luăm dintr-o parte ca să ducem în alta. E adevărat că aceste măsuri au și aspecte pozitive, însă un lucru e clar, e vorba de bani care se iau din altă parte, tot de la sectorul uh, viticol. Mulțumesc. Thank you. I thought I did. Mulțumesc, credeam că v-am răspuns subliniind și asta include și Spania că există sume cheltuite mai puțin în programele naționale și, repet, domnul comisar Hogan a fost la Rioja acum mai puțin de șase luni și a spus acest lucru omologilor spanioli că trebuie să facă mai mult ca în esență să mărească cheltuielile. Deci banii sunt disponibili. Dacă sunt cheltuiți pe investiții, pe distilare care nu se mai folosește sau, în fine, e opțiunea statelor membre. Acum o orientare clară că ar trebui să-și concentreze eforturile pe promovare și în acest context e important de ținut cont de faptul că în Spania, Spania care nu profită în prezent de posibilitatea de a, a replica exemplul uh, european cu bani spanioli contribuabilul spaniol poate să crească de la 60 la 80% acea contribuție. Director Schell, für... Mulțumesc foarte mult, domnule director Schell, pentru aceste informații pe care ne le-ați furnizat. Cu siguranță vom rămâne în legătură. Vor mai exista dorințe din partea Parlamentului de comunicare cu dumneavoastră. Încheiem acum partea oficială a dimineții de astăzi și trecem rapid la reuniunea coordonatorilor. Aceasta este o reuniune neoficială. Now, cu ceilalți ne revedem la 14.30 pentru a discuta despre sănătatea animalelor.